Uh, mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. Vreau să mulțumesc domnului raportor Belet pentru acest raport atât de important referitor la implementarea acestei directive. Este o directivă la care țin foarte mult, pentru că în fiecare an milioane de europeni călătoresc în alte state membre și, grație acestei directive, pot avea acces la îngrijirile medicale. În același timp, uh, cetățenii noștri uh, aplică pentru a avea îngrijire în alte state membre, pentru că Uniunea Europeană a garantat aceste drepturi la asistența medicală transfrontalieră pentru a fi rembursați ulterior în propria țară. Deci, această chestiune este una extrem de importantă pentru cetățenii europeni. În acest context, salut raportul Parlamentului și proiectul de rezoluție referitor la implementarea acestei directive. Trebuie să vă spun de la început că sunt absolut de acord cu dumneavoastră. E nevoie de o acțiune clară pentru a îmbunătăți implementarea directivei. De fapt, proiectul dumneavoastră de raport se aliniază cu concluziile propriului raport al Comisiei legat de implementarea acestei directive, care a fost publicat în luna septembrie anului trecut. Aș vrea acum să mă refer la acțiunile noastre în vederea îmbunătățirii implementării. Comisia a analizat uh, transpunerea în legislația națională a acestei directive și am observat care sunt elementele lipse și am lansat 26 de proceduri de încălcare a legislației atunci când uh, transpunerea nu era completă. Prima fază s-a încheiat și toate procedurile de încălcare care au fost lansate în această prima fază s-au încheiat. Comisia trece acum la o analiză aprofundată a procesului de îndeplinire ținând cont de măsurile implementate în fiecare stat membru. O abordare care dă rezultate. Multe state membre și-au schimbat deja legislația pentru a aduce beneficii cetățenilor, pacienților. Pot să vă asigur că Comisia va continua dialogul său intens cu statele membre pentru a asigura o transpunere cât mai bună a directivei. Doamnelor și domnilor, această directivă permite uh, statelor membre să se adapteze atunci când e vorba de transpunere. Însă există probe, din păcate, de discriminare față de cetățeni europeni care caută tratament în alt stat european. Pacienții se confruntă de multe ori cu proceduri administrative foarte complexe atunci când își planifică uh, să călătorească în afară spre a fi tratați. Uh, practici nejustificate de asemenea. Pe 23 ianuarie, Comisia a lansat din nou proceduri de încălcare față de două state membre în ceea ce privește regulile naționale de rambursare. Salut faptul că raportul se centrează pe schemele de rambursare națională. Vom discuta acum cu statele membre să vedem cum se pot simplifica procedurile pentru pacienți în conformitate cu această directivă. Comisia va continua și campaniile de informare a cetățenilor. Suntem de acord cu recomandările dumneavoastră ca statele membre să ofere suficientă finanțare pentru punctele de contact național și pot să vă asigur că noi vom continua să susținem aceste puncte de informare naționale. Vom avea și uh, un set de instrumente care va fi disponibil pentru aceste puncte de contact național în următoarele luni. Noi dorim să îmbunătățim eficiența acestora pentru că informația oferită să aducă beneficii concrete cetățenilor. Directiva încurajează și o cooperare transfrontalieră între statele membre, mai ales în zonele de frontieră. În acest sens, Comisia susține rețeaua europeană de autorități naționale și regionale prin această platformă de politici întărite. Și aici sunt două elemente importante stabilite de raportul dumneavoastră. În primul rând, înființarea acestei rețele cu 22 de state membre, care reprezintă o adevărată reușită pentru bolile rare. Aceste rețele se confruntă însă și ele cu provocări, printre altele problema integrării în sistemele de sănătate naționale. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați cerut statelor membre să susțină furnizorii de sănătate care sunt membri ai RER, a rețelelor europene de referințe. În al doilea rând, salut poziția dumneavoastră în ceea ce privește evoluția digitală. În ceea ce privește registrul electronic de date european și schimburile de informații, toate acestea vor putea face ca cetățenii să aibă un acces sigur și ușor la aceste îngrijorări și mă bucur că două state membre au început deja să facă un astfel de schimb de informații. Acesta este un pas important înainte și va crește accesibilitatea pentru serviciile oferite pacienților. Domnilor și domnilor, ați adus o contribuție deosebită în ceea ce privește dezbaterea legată de îngrijirile transfrontaliere. Aștept raportul final și vă asigur că noi vom analiza cu multă atenție recomandările dumneavoastră.

implementează în mod corect această directivă. vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult în numele socialiștilor și democraților, domnul Völken. Stimată doamnă președinte, în primul rând aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Belet, pentru excelenta colaborare. Eu cred că cu toții putem subscrie la obiectivul acestui dosar și anume că pe prim plan se situează binele pentru pacienții europeni care trebuie să poată beneficia de asistență medicală transfrontalieră. Din păcate, aplicarea a arătat că mm, serviciile de sănătate transfrontalieră nu funcționează încă așa cum ne-am dorit. Prin această directivă, de fapt, ne dorisem ca pacienții să aibă acces la servicii de tratament uh, de înaltă calitate și uh, într-o manieră eficientă și că ulterior își vor recupera costurile. De aceea este greu de explicat cetățenilor că în ceea ce privește aplicarea, 26 din 28 de state au fost atât de lente încât uh, Comisia Europeană a trebuit să demareze procedurile de încălcare a tratatelor. Eurobarometrul um, recent a arătat că majoritatea cetățenilor nici măcar nu știau de această posibilitate. La doi ani după intrarea în um, vigoare a directivei, aproape nimeni nu știa de aceste drepturi, dar cunoașterea lor este o premisă esențială pentru utilizarea lor. Actualul nivel este complet nesatisfăcător. În acest sens, în special, punctele de contact naționale joacă un rol foarte important și acestea trebuie să vină cu informații care să poată fi înțelese de toată lumea. O campanie de informare cu privire la punctele de contact naționale este necesară pentru cetățeni. A beneficiat de informații clare și precise este o premisă pentru exercitarea drepturilor fundamentale. De aceea solicităm acest lucru în raport. E nevoie însă și de mai multă transparență și claritate pentru serviciile medicale. Trebuie arătat foarte clar ce servicii medicale sunt oferite, dar și uh, acoperite. Și și în ceea ce privește rambursările, mai e loc de mult mai bine. Aș dori să mă refer la un ultim punct. Grup, pentru grupul meu este important ca și uh, vaccinările să fie incluse în uh, domeniul de aplicare pentru că uh, adversarii vaccinărilor sunt din ce în ce mai activi, deci cred că raportul se impune a fi completat și cu această temă. Mulțumesc, doamna Krupa are cuvântul acum, numele ECR. Nici n-a pică zdrobotna mogłaby być wielką Mulțumesc, doamnă președintă. Îngrijirile medicale transfrontaliere ar putea reprezenta o oportunitate pentru cetățenii care călătoresc pentru a fi îngrijiți mai bine decât în statele membre de unde vin. Tratamentul oferit este unul la nivel înalt. Aceasta însă este datoria statelor membre. De aceea, multe persoane din regiunile transfrontaliere din uh, vechile state membre profită de acest lucru. Unii călătoresc chiar și în țările mai sărace pentru a obține îngrijiri mai ieftine. Multe state suferă de pe urma faptului că cetățenii lor nu au acces la îngrijiri medicale costisitoare. Bineînțeles, campaniile de conștientizare sunt absolut necesare și avem nevoie de puncte de contact național. Tratamentele cele mai complicate sunt însă cele pentru cei care suferă de boli rare. Numărul persoanelor afectate este destul de redus și de aceea este foarte greu să obțină tratamentele adecvate. Trebuie să răspândim informații legate de tratamente disponibile și adaptate pentru astfel de boli și să încercăm să găsim noi medicamente pentru că cele actuale sunt prea scumpe. Iar în ceea ce privește pandemiile și epidemiile, cred că este important să luăm măsuri și aici. Domnul Selimovic, numele grupului AL, de un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru uh, acest uh, dosar. Asistența medicală transfrontalieră este din ce în ce mai importantă datorită mobilității europenilor. E foarte bine, dar avem obligația să o și îmbunătățim și să o facem funcțională atunci când nu funcționează. Una din uh, domeniile în care trebuie să o îmbunătățim este transparența um, furnizorilor publici sau nu publici. Când nu se știe dacă voi fi rambursat, nu se știe ce tip de uh, îngrijire pot să-mi permit, pot să um, cer într-un, solicit într-un anumit stat membru. Trebuie să avem un mecanism mai clar de rambursare și un mecanism de plângeri, de asemenea, care trebuie să fie îmbunătățit. Pentru că acești uh, oameni pe care îi vedem aici niciodată nu vor merge în, într-un spital în altă țară dacă nu știu că vor fi rambursați. Directiva privind asistența medicală transfrontalieră poate să fie un răspuns esențial la provocările globalizării. Ar putea să fie un răspuns bun, dar trebuie să fie îmbunătățită dacă vrem cu adevărat să fie o soluție care să funcționeze cu adevărat. Mulțumesc! Mulțumesc în numele GUE, doamna Conecina, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă, stimate colegi, stimați colegi, stimate domnule comisar. Aș dori să-i mulțumesc uh, și colegului Emil pentru acest raport excelent uh, pentru pacienții europeni, în special cei care suferă de o boală rară pot beneficia de aceste servicii transfrontaliere. Important este să partajăm resursele și cunoștințele, mai ales în cazul bolilor rare, pentru că acestea astăzi uh, nu pot fi tratate doar la nivel național, ci prin includerea resurselor întregii Uniunii Europene. Trebuie să facem mai multe eforturi și în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a rețetelor din alte state membre, reducerea obstacolelor birocratice care împiedică în continuare mm, tratamentele transnaționale. De asemenea, și utilizarea cardului European de Sănătate. De asemenea, salut și apelul la o mai mare generalizare a obligației de vaccinare în Uniunea Europeană, în special în condițiile în care anumite regiuni sunt afectate de boli despre care credeam că au dispărut. Și, în ultimul rând, trebuie să avem în vedere externalitățile negative ale serviciilor medicale transfrontaliere. Mă refer aici la reexportul paralel al medicamentelor pentru că acest lucru afectează sistemele de sănătate a statelor membre mai puțin dezvoltate și vrem să se interzică această practică. Acum, în numele verzilor, are cuvântul doamna Met. Merci. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și domnului Belet pentru munca excelentă. Doar 17% din cetățeni sunt informați în legătură cu drepturile lor pentru a avea parte de îngrijiri transfrontaliere. Dacă dorim cu adevărat să implementăm această directivă, atunci trebuie consolidate punctele de contact naționale. Faptul că putem coopera și putem lucra împreună într-o cooperare transfrontalieră ne face mai puternici, de exemplu atunci când e vorba de cercetare sau de tratamentul oferit pentru bolile rare. Tocmai de aceea încercăm să întărim rețeaua europeană de referință și să creăm centre specializate pentru cei 30 de milioane de cetățeni care sunt afectați de aceste boli rare în UE. Avem nevoie și de control și de date pentru a vedea ce tratamente sunt facturate și la ce costuri pentru a evita abuzurile. Însă, până la urmă, pacientul trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre și trebuie să se bucure de un context inclusiv, să fie informat de drepturile sale și cum poate beneficia de pe urma lor. În Uniunea Europeană, orice cetățean, chiar și cei fără adăpost, au dreptul la tratamente abordabile și de calitate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mela, în numele grupului ENF. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mobilitatea transfrontalieră, adică posibilitatea cetățenilor europeni care sunt în regulă cu actele să meargă între state membre, Uh, și atunci când uh, ei doresc să facă acest lucru, când nu există blocaje din partea șomajului sau altor probleme economice, trebuie să se facă cât mai ușor. Acesta este și scopul directivei din 2011 cu privire la uh, serviciile transfrontaliere. Dacă uh, Oferirea de îngrijire și rambursarea trebuie să rămână la nivel național. Colaborarea între statele membre la toate nivelurile, incluzând cel al îngrijitorilor, este esențială pentru a oferi servicii de calitate egală peste tot în Europa. Europa protecției sociale și a sănătății există deja de sute de ani, dar trebuie să fie îmbunătățită. Nu trebuie să folosim această ocazie pentru o migrație necontrolată prin intermediul îngrijirilor uh, online sau prin crearea, crearea unui, sta, unei atmosfere anxiogene cu privire la bolile grave. Trebuie să fim cât se poate de vigilenți pentru ca să dăm un sens acestei directive și pentru ca să nu o lăsăm să derapeze. Mulțumesc. Domnul Peterle are cuvântul un minut. Mulțumesc. Gre za pomemben dosje, Doamnă președinte, eu cred că acest uh, document, acest raport este cerut de cetățeni. Ei își doresc aceste drepturi pe care noi le legiferăm aici. Pentru ca să adoptăm directiva, a trebuit să cerem implicarea Curții Europene de Justiție. Cetățenii și-au invocat dreptul de a fi tratați în alt stat membru și de a primi rambursarea pentru aceste îngrijiri. Mulți uh, pacienți însă nu pot obține accesul la îngrijire pe care îl necesită. Au și probleme atunci când după aceea se duc la asigurare și aceasta nu dorește să le ofere rambursarea. Trebuie să ne luptăm pentru o nouă directivă, pentru o mai bună punere în aplicare a acestei directive. Asistența medicală transfrontalieră va fi posibilă doar când vom face acest uh, lucru. Doamna Dali. Mulțumesc. Domnule comisar, unul din principalele beneficii ale unei Europe unite este tocmai uh, accesul la îngrijiri medicale în orice stat membru. Un drept de a fi de asemenea rambursat pentru aceste tratamente medicale. Totuși, acest drept devine și mai important în situația actuală, când lumea evoluează atât de rapid și toate lucrurile sunt interconectate. De aceea, cred că trebuie să asigurăm un acces egal pentru toată lumea la toate sistemele de îngrijiri medicale, pentru toți cetățenii, indiferent de unde vin ei. Și pentru ca acest lucru să se întâmple, Trebuie să avem un cadru potrivit. Trebuie să consolidăm cooperarea, o cooperare întărită în diverse domenii care au legătură cu medicina și îngrijirile de sănătate. Și aici aș menționa, de exemplu, e-health sau tratamentele oferite pentru bolile rare. Pentru că acestea nu țin doar de un stat membru sau de altul, ci este o chestiune care afectează toate statele membre. O chestiune transfrontalieră, am spune, și de aceea trebuie abordată la nivel european, unde avem o valoare adăugată. Principala chestiune care se pune este câți cetățeni sunt conștienți de aceste drepturi și problemele legate de rambursări atunci când se întorc în statele lor. Un ultim comentariu. Statele membre trebuie să informeze pacienții în legătură cu drepturile lor, să faciliteze acest acces și să le asigure aceste drepturi garantate. Mulțumesc, uh, domnul Marias. Mulțumesc. Asistența medicală transfrontalieră face parte din drepturile fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene. Există posibilitatea pentru pacienți să se deplaseze în alte state membre să efectueze acolo o procedură atunci când în uh, propria țară nu pot beneficia de tratamentul respectiv. Sigur că marea problemă apare atunci când vorbim de rambursarea costurilor pentru pacienții care revin acasă și acest lucru afectează mai ales țările mai sărace și cred că aici directiva trebuie adaptată. Domnule Andrew Chiaitis, aș avea și o întrebare în ceea ce privește epidemia de gripă. Avem, deplângem 39 de morți între timp și guvernul uh, Elen a luat legătura cu direcția um, responsabilă de la Comisia Europeană. Care este situația cu vaccinările împotriva gripei? Uh, Uh, pentru că acest lucru afectează oamenii din Grecia. Doamna Pietikainen are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Această directivă cu privire la asistența medicală transfrontalieră e din ce în ce mai importantă, atât în interesul pacienților, cât și în sensul unei folosiri eficiente a resurselor. Avem nevoie de un nivel uh, de cunoaștere mai bun al acestor drepturi, dar și avem nevoie de o asistență la obiect, de flexibilitate. Aș vrea să mulțumesc foarte mult pentru eforturile făcute domnului raportor, dar și comisiei. Este o rușine faptul că o parte atât de mare Um, uh, statelor membre nu dorește să susțină această directivă și nu vrea să permită cetățenilor să folosească drepturile care le, le-au fost acordate prin această directivă. Trebuie să um, facem presiuni pentru binele cetățenilor, pentru ca să nu mai fie permisă lupta politică pe subiecte atât de importante ca acesta. Oamenii trebuie să aibă un acces mai bun la soluții care funcționează. Mulțumesc foarte mult, iar acum doamna Cabeza Ruiz. Mulțumesc, doamna președinte. Vorbim despre liberă circulație, despre îngrijiri transfrontaliere, deci despre principii fundamentale ale UE. Eurobarometru ne arată că sănătatea este una din valorile esențiale ale cetățenilor europeni. Suntem conștienți că, pe de altă parte, competențele de sănătate sunt uh, împărțite și există aici o sensibilitate din partea statelor membre pentru îngrijirile de sănătate. Avem o directivă foarte ambițioasă, una pozitivă, a cărei implementare a fost uh, inegală între statele membre. Cred că pentru a asigura reușita acestei directive, trebuie să plecăm de la o ipoteză prealabilă, și anume un angajament clar al statelor membre față de propriile sisteme de sănătate națională, pentru a întări solidaritatea socială. Pentru că această directivă nu poate înlocui niciodată angajamentul statelor membre față de propriul sistem național. De aceea, cred că ar trebui să o implementăm încetul cu încetul. Președinta roagă vorbitorul să vorbească un pic mai rar. Deci, pas cu pas și pentru fiecare obiectiv în parte, începând cu Cardul European de Sănătate. Pentru că acest card european de sănătate trebuie să asigure evitarea discriminărilor actuale pentru a asigura principiul universalității, pentru ca toată lumea să fie acoperită, studenți, șomeri și așa mai departe, deci toți cetățenii europeni. În al doilea rând, recunoașterea rețetelor și, în al treilea rând, ceea ce arată directiva ca fiind uh, un obiectiv uh, important pe care l-a prezentat și Comisia, Sănătatea Digitală, statele membre trebuie să se implice încă de la început. Sistemele publice de sănătate sunt cel mai bun garant pentru existența datelor, pentru dreptul la viață privată și pentru îngrijiri uh, bune. De aceea aș cere Comisiei Europene să implice instituțiile publice din statele membre în primul rând. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gheriche, pentru un minut. Stimate doamnă președinte, dragi colegi, raportul de implementare arată că s-au făcut multe progrese în îngrijirile transfrontaliere de sănătate. În uh, Europa avem o moștenire aici. În anumit în cazul anumitor boli rare, aceasta este și soluția cea mai bună de tratament, să nu existe birocrație față de drepturile la sănătate. De aceea, este important ca cetățenii să fie informați în ceea ce privește drepturile la îngrijiri medicale transfrontaliere în baza directivei. Comisia ar trebui să înceapă o campanie de informare pentru a informa cetățenii despre existența punctelor naționale de contact. Acestea Trebuie de asemenea îmbunătățită și comunicarea să includă mai multe informații relevante. Comisia trebuie să dezvolte un model pentru punctele naționale de contact care să includă tipul de informații cel mai util pentru cetățenii care doresc să utilizeze astfel de îngrijiri uh, medicale transfrontaliere. Mulțumesc, domnul Lize, un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Dacă e ziua cuiva sau de anul nou, ce îi urăm? Primul lucru. Îi urăm, bineînțeles, sănătate. Iată de ce sănătatea trebuie să fie mai în centrul politicilor noastre și în cadrul Uniunii Europene, atâta timp cât avem competență pentru ea, pentru că sunt multe puncte pe care avem competență. Pentru PPE e vorba de o temă centrală. De acum scurt timp, la inițiativa domnului Weber. Am avut uh, o inițiativă de combatere a cancerului, care dumnealui este chiar o bătălie personală pe care o duce. Și în acest uh, document scriem că trebuie să facem tot posibilul pentru ca în 20 de ani nimeni din Europa să nu trebuiască să mai moară de această boală cumplită. Am listat foarte multe puncte și vreau să mulțumesc foarte mult Comisiei pentru că în programul cadru Orizontul Europa a abordat uh, tema cancerului la copii și a spus că este misiunea sa să îl combată. Vrem să punem în aplicare mai bine drepturile pacienților și vreau să mulțumesc încă o dată lui Ivo Belet, care a elaborat raportul și sper ca la plenară să putem să găsim uh, o majoritate pentru acest uh, subiect. Statele membre trebuie să nu se mai gândească prin logica portofelului lor, ci trebuie să pună pacientul în mijlocul atenției în ceea ce privește îngrijirea medicală. De aceea, acest raport este un semnal de alarmă de trezire pentru cetățeni și pentru statele membre. Mulțumesc! Trecem acum la Catch și începem cu domnul Faria. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru cât de bine a lucrat. Europa este făcută din solidaritate și cooperare. Din păcate, sănătatea nu este uh, numai în, uh, la, în competența statelor uh, Uniunii Europene, ci și la statele membre și nu totdeauna de aceea există o armonizare. Din păcate, nu s-au atins toate obiectivele stabilite. Pacienții nu-și cunosc bine drepturile, iar cei care Uh, vor să se trateze în alte state membre, se lovesc de foarte multe bariere. Nu putem însă să uh, dăm la o parte de pe... Uh, domnul Faria spune, doamna președinte, vă rog frumos să vorbiți puțin mai lent. Da, Trebuie ca directiva aceasta să devină funcțională. Este esențial pentru bolnavi și pentru statele membre, mai ales pentru persoanele care au uh, de câștigat de la această armonizare cei care au, de exemplu, boli rare sau boli oncologice. Trebuie să, interf- să introducem anumite referințe europene și trebuie să se evolueze în uh, specializarea în, la nivelul Uniunii Europene a, a acestor îngrijiri. Sănătatea electronică este un alt dosar foarte important care ar putea să aducă uh, Um, mai aproape cetățeanul care este de multe ori uh, inundat de birocrație. Nu putem să nu unim politicile noastre în domeniul neonatal, de exemplu, și în domeniul vaccinării, care sunt esențiale toate aceste elemente pentru o Europa sănătoasă. Mulțumesc să știți că ați vorbit foarte repede, spune doamna președinte, pentru interpreți. Vă rog să țineți cont data viitoare, să vorbiți puțin mai lent. Îi mulțumim doamnei președinte. Domnul Heckman are cuvântul pani przewodnicząca! szanowni państwo! Cieszę się, że... Dragi colegi, Parlamentul European a analizat cu multă atenție problema implementării acestei directive pentru îngrijiri medicale transfrontaliere. Este adevărat ce a spus raportorul. Din păcate, de 8 ani s-a adoptat această directivă și conștientizarea publică este una foarte redusă în legătură cu posibilitatea de rambursare a costurilor din alte state membre. Iată de ce susțin și eu această recomandare pentru ca directiva să fie mai vizibilă și mai accesibilă, mai ales la punctele de contact care sunt principalele instituții care oferă informații. În afară de aceasta, trebuie să punem capăt uh, barierelor juridice și administrative de tot tipul care nu asigură o implementare corectă a directivă pentru ca pacienții să poată profita pe deplin de ea. Rambursarea costurilor trebuie să se facă în mod standardizat și foarte rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vautmans. Mulțumesc, doamna președinte namelijk de grensoverschrijdende gezondheidszorg. ik wil dan ook. Vorbim acum despre o temă importantă. De aceea aș dori să-i mulțumesc colegului din uh, regiunea Limburg, Ivo Belet, uh, pentru faptul că uh, susține aceste campanii de informare pentru că mulți dintre cetățeni nu-și cunosc aceste drepturi. Eurobarometru a arătat că 20% uh, abia cu, știu despre aceste drepturi. De aceea se impune o informare corespunzătoare. Pentru că cine este bolnav nu-și dorește decât să devină sănătos. Și aici trebuie să-i susținem pe cetățenii europeni. Și știm cu toții că e greu să folosești servicii medicale în altă țară pentru că există obstacole birocratice. De aceea avem nevoie de un uh, centru de informare unic în fiecare stat membru pentru ca cetățenii să beneficieze de informații mai eficiente. President. Domnule Pitideus, mulțumesc, doamnă președinte. Eu am dubii că sănătatea este cel mai bun, cel mai prețios bun N-am dubii că este cel mai prețios bun pentru oameni. Medicina s-a îmbunătățit, foarte mulți uh, pacienți au posibilitatea să se trateze nu numai în statul lor, ci și în alt stat al Uniunii Europene. Statele membre trebuie de aceea să colaboreze foarte strâns pentru că cum această comunicare trebuie să meargă foarte bine cu celelalte state membre. În această direcție merge și directiva în care se dorește o eliminare a tuturor barierelor birocratice. Toată lumea trebuie să aibă posibilitatea să folosească aceste drepturi și servicii și în același timp să poată beneficia de ultimele tehnologii în domeniul medicinei. Mă refer aici și la refugiați, care de multe ori au nevoie de îngrijire medicală. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu trăiesc în, uh, la granița cu Belgia. Foarte multă lume în Belgia merge în Germania la doctor. Așa a fost de fapt înainte, dar acum nu mai este valabil. În acest spațiu frontalier a, avut, uh, a fost semnat un acord unde, prin care pacientul belgian putea să meargă la un specialist în Germania, ceea ce din păcate după aceea a fost eliminat acest acord de către Belgia. Ceea ce vreau eu să subliniez este că pacienților le destul de egal care sunt formalitățile pe care trebuie după aceea să le rezolve uh, casele de asigurări. Ei vor să se uh, vindece, bineînțeles, pacienții și vor să poată merge la un doctor în limba lor maternă. Vorbim prea mult despre ceea ce nu merge între statele membre, dar trebui să vorbim mult mai mult despre ceea ce merge, ceea ce funcționează, pentru că aceste zone în care se mișcă pacienții și se pot trata sunt un exemplu pentru ca să uh, îl urm- pe care trebuie să-l urmăm la nivel european. Eu zic că ar trebui să um, înțelegem că pacientul asta dorește și că se poate rezolva această problemă. Mulțumesc! Ah, Domnul Kelly. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Se spune că sănătatea e bogăție și adevărat, pentru că nicio bogăție din lume nu te ajută dacă nu ești sănătos. Suntem o societate cu economie crescândă. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri au acces la îngrijiri de sănătate cât se poate de ușor. Una este să ai acces când ești sănătos la niște servicii, dar când ești bolnav, orice fel de birocrație suplimentară nu face decât să-ți facă viața mai grea. Tocmai de aceea și uh, directiva privind tra- uh, îngrijirile transfrontaliere este atât de importantă. E foarte important să putem reduce birocrația. Pentru că de multe ori există um, servicii, dar cetățenii au dificultăți în a le accesa. Colegul Lise a, vor, Lise a vorbit despre munca foarte bună făcută în uh, combaterea cancerului. Voi participa și la un eveniment în acest uh, sens uh, organizat, la o conferință în acest sens Uh, mulțumesc și încă o dată îl felicit pe raportorul uh, Ivo Belet. Da, puteți să-i spuneți uh, direct, văd că ați făcut asta. Domnul Andrew Kaitis, în numele Comisiei, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am bucurat să ascult dezbaterea. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Repet că este momentul potrivit să creăm, creăm mai multă conștientizare în Uniunea Europeană acum înainte de alegeri. Haideți să lăsăm chestiunile legate de îngrijirile medicale transfrontaliere pe ordinea de zi. Acum, când mergeți să vă prezentați programele electorale în fața alegătorilor, văd că pe de o parte, există modul în care este văzută subsidiaritatea în statele membre și nivelul scăzut al conștientizării legate de drepturile de îngrijiri transfrontaliere. Statele membre spun e de competență națională, e ca o mantra. Dar și din, în evaluarea comisiei veți vedea că există o rezistență din partea statelor membre uh, împotriva ideii de a se face mai multe la nivel european. Dar subsidiaritatea este prost înțeleasă. Dacă nu ești în stare să oferi standarde cât se poate de ridicate de îngrijiri de sănătate în țara ta, trebuie să permiți uh, pacienților uh, să obțină aceste servicii în alte state membre. Dar trebuie să se schimbe mentalitățile. Nu e suficient să avem modele și puncte naționale de contact. Important este să se înțeleagă modul în care sunt înțelese lucrurile. Mă bucur că avem obiective comune când vine vorba de uh, îngrijirile medicale transfrontaliere pentru cetățenii europeni. Acest proces este crucial. Trebuie să eliminăm valori, uh, barierele nejustificate care stau în calea oferirii de astfel de servicii la nivel transfrontalier este important să eliminăm barierele legate de uh, facturare, de schimbul de date din dosarele medicale și multe altele. Doresc să vă asigur că Comisia uh, va lua cu atenție cum să țină cont de aceste recomandări după ce se va adopta raportul. Doresc să reafirm faptul că Comisia va acționa în spiritul uh, Uh, directivei uh, și se va asigura că ea este perfect aplicată. Statele membre trebuie să aplice măsuri pentru a evita discriminările între pacienți. În încheiere doresc să mulțumesc din nou Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Securitate Alimentară pentru tot ceea ce a făcut în acest domeniu și doresc să, să um, felicit uh, pe doamna președinte Vălean, pe domnul vicepreședinte Iavor și pe domnul raportor Belet pentru contribuțiile lor, pe cum și pe raportorii din umbră. Contribuția dumneavoastră la această dezbatere este importantă. Aceasta va avea un impact la nivel practic în legătură cu accesibilitatea și durabilitatea sistemelor noastre de uh, sănătate. Numai o secundă. Domnul Maria s-a pus o întrebare în legătură cu situația din Grecia. Așa e în toate țările acum. Știți că avem suficiente uh, vaccinuri împotriva gripei, dar epidemia se datorează faptului că oamenii nu se vaccinează. Vac- uh, vaccinurile sunt disponibile, inclusiv în Grecia. Acum autoritățile elene trebuie să facă mai multe pentru a comunica în legătură cu aceste vaccine. Dar, uh, vaccinuri, dar există problema campaniilor antivaccinare. Vă rog, vaccinați-vă, faceți campanie în favoarea vaccinării. Mulțumesc. Domnul Beret are cuvântul în încheierea dezbaterii. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. În legătură cu ultima remarcă a domnului Marias, aș vrea să adaug că sunt propuneri uh, ca vaccinarea să fie inclusă în directivă, și, dar grupul ECR, domnule Marias, se opune. E bine să menționăm asta, dragi colegi. Mulțumim pentru reacții, mulțumim, domnule comisar. Sunt convins că vom avea mare sprijin pentru acest raport, pentru punerea în aplicarea directivei într-un mod cât mai bun. Domnule comisar, mă aprecia foarte mult că v-ați referit la faptul că veți face mai multe eforturi pentru simplificarea procedurilor, în primul rând și în al doilea rând și să uh, uh consolidați situația punctelor de contact, uh, care sunt foarte importante și vă vom susține eforturile și sper că fiecare va uh, ascultat mesajul și sigur că uh, colegii mei acum au rolul să mențină atenția asupra acestui subiect, nu doar în campania electorală, ci și mai apoi. Uh, sigur că în multe cazuri e vorba de regiuni frontaliere, dar și de pacienți cu, cu maladii rare și cronice, în care un tratament în altă țară decât cea de origine e mai eficient și chiar mai ieftin. Deci, uh, prioritatea noastră de vârstă trebuie să fie uh, interesul cetățenilor noștri, trebuie să ne asigurăm că noi facem tot ce putem ca să slujim uh, interesele și bunăstarea cetățenilor europeni. S-a spus și de Peter Lize și de alții că nu e vorba de bani, e vorba de o punere în aplicare corectă până la urmă. Deci haideți să utilizăm uh, acest instrument, această directivă, ca să dovedim că avem o valoare adăugată în cooperarea europeană, și poate fi văzută în uh, acest domeniu al îngrijirilor de sănătate transfrontaliere și închei, doamnă președintă, uh, mulțumind uh, sincer doamnei Maria Grapini, co-raportoare pentru IMCO și mulțumiri și raportorilor din umbră. Am cooperat foarte bine. Vă mulțumesc! Ce débat est clos et le vote aura lieu. Mulțumim. Uh, am încheiat dezbaterea și se va vota imediat uh, pe tema asta, iar acum trecem mai departe, dar uh, haideți să lăsăm pe domnul comisar să ia loc și avem acum cerințele minime pentru reutilizarea apei, raportul doamnei Bonafe. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuția lor la importanta dezbatere în aceste ultime luni. Aș porni de la o cifră. Doar în 2017, captările de apă la nivel global au fost de aproximativ 6.000 de kilometri cubi și s-ar putea să se dubleze până la sfârșitul secolului. Este evident că concurența la nivel global pentru aprovizionarea și utilizarea resurselor hidrice este în creștere, cu efecte asupra economiei, asupra comunităților și asupra ecosistemelor de care depind aceste comunități. Deci, pe de o parte crește cer cererea și pe de altă parte efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai evidente și ne pun în fața posibilității ca zonele cu probleme de secetă um, să devină din ce în ce mai extinse. Iată de ce este din ce în ce mai important să se gestioneze corect și eficient apa, care este considerată din ce în ce mai des un bun prețios și rar. Europa nu este un continent arid, dar siguranța aprovizionării cu apă este un factor de preocupare pentru cel puțin jumătate din populația Uniunii. Aș dori să dau și aici câteva cifre. Lipsa de apă este un fenomen care privește deja cel puțin 11% din populația europeană astăzi și 17% din teritoriul Uniunii din 1980, numărul cazurilor de secetă din Europa a crescut o creștere și o grăvare a episoadelor, ceea ce a dus la un cost estimat la 100 de miliarde de euro în ultimii 30 de ani. Seceta din vara anului 2017 a ilustrat și mai convingător dimensiunile pierderilor economice. Așa cum s-a subliniat în evaluarea de impact al Comisiei, doar în agricultură în Italia, Acestea au fost în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro. Această tendință va crește. Ehm, lipsa, deficitul de apă nu mai ehm, afectează doar câteva colțuri ale Europei, mai ales în sud, ci este un motiv de îngrijorare pentru întregul teritoriu al Uniunii Europene. Noi trebuie să găsim soluții adecvate la nivelul Uniunii Europene pentru a menține un nivel ridicat de bunăstare pentru cetățeni și pentru a proteja mediul. Punctul de plecare trebuie să fie extinderea principiilor economiei circulare pe care am bazat noul model de dezvoltare a Europei și în ceea ce privește resursele de apă. Mai întâi trebuie să se economizeze și să reutilizeze printr-un instrument legislativ specific capabil să ofere stabilitatea uh, care necesară pentru a favoriza investițiile în acest sector, investiții foarte importante pentru ca sistemul să devină mai eficient. Avem deja directiva cadru privind apele care menționează reutilizarea apelor uh, uh, urbane uh, Uh, ca măsură importantă pentru eficientizarea utilizării apei. Lipsesc însă măsuri precise pentru a beneficia cel mai mult de pe urma avantajelor acestor uh, activități. Conform datelor Comisiei Europene, potențialul de reutilizare a apei până în 2025 este de 6,6 miliarde de metri cubi față de nivelul actual de 1,1 miliarde de metri cubi pe an. Sunt uh, cifre impresionante care ne arată cât de mare este potențialul. Și din acest motiv, Comisia MV a sprijinit cu o majoritate foarte largă regulamentul, așa cum a fost el propus de Comisie, uh, introdus în contextul planului de acțiune privind economia circulară. Propunerea Comisiei are obiectivul de a atinge, obiectiv, atinge are obiectivul realizării economiei circulare pe baza unor standarde armonizate la nivel european cu standardele cele mai ridicate de siguranță alimentară pentru produsele comercializate pe piața internă a Uniunii Europene. Comisia ENVI uh, sprijină um, obiectivul general al Comisiei care se bazează pe experiența unor legislații naționale specifice, cum ar fi cea din Italia, din Franța sau din Spania. Parlamentul European însă a considerat necesar să aducă câteva modificări pentru a clarifica și mai mult uh, această legislație, mai ales când vine vorba de definiții, roluri și responsabilitățile subiecților implicați și când vine vorba de principalele activități de gestionare a riscurilor. Adică, concret, am considerat important să definim mai clar uh, Um, um, care sunt principalii actori implicați în operațiunile de recuperare a apei uzate urbane. Uh, pe lângă operatorul stației de tratare, operatorul stației de recuperare și utilizatorul final este definit și regulament, uh, reglementat rolul operatorului rețelei de distribuție uh, și operatorul pentru acumularea apelor uzate. Uh, am sprijinit parametrele propuse de comisie bazate pe studiul uh, JRC, dar am considerat uh, necesar să introducem încă un parametru salmonella pentru a oferi un nivel mai ridicat de siguranță alimentară pentru cetățeni. De asemenea, trebuie să se acordă importanță deosebită măsurilor de sensibilizare care ar, arată ca fiind important uh, să se reutilizeze apele și apoi uh, să se asigure că um, uh, refolosirea apelor urbane nu trebuie să facă rău mediul, inclusiv marin. Um, sperăm că în curând vom ajunge la o poziție comună pe care va permite noului Parlament să deschidă negocierile cât de repede pentru a se aproba această legislație foarte importantă. Are cuvântul acum domnul comisar Vera, în principiu 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, aș dori să încep prin a-i mulțumi Simonei Bonafe și raportorilor din umbră pentru munca um, la acest dosar, și anume um, cerințele minime pentru reutilizarea ape, apei. Uh, munca Parlamentului va fi esențială pentru a obține progrese în uh, acest dosar. După cum a menționat și Simona, apa este o resursă prețioasă, este indispensabilă pentru noi toți, în industrie, agricultură, dar și multe alte domenii. Însă este și o resursă din ce în ce mai uh, greu de găsit. Teritoriul Uniunii Europene suferă de pe urma stresului hidric de-a lungul întregului an. Vara lui 2018 ne-a arătat asta foarte bine. Stresul hidric uh, devine o îngrijorare pentru multe state membre, inclusiv cele care nu au de-a face cu acest fenomen în mod obișnuit. State membre care nu au adesea secetă. Asta se întâmplă în mare parte din cauza schimbărilor climatice. Trebuie să luăm măsuri de economisire și de gestionare a apei, dar reutilizarea apei poate juca și ea un rol important asta și în cadrul politicii integrate de gestionare a apei. Propunerea privind reutilizarea apei se refer, vorbește despre apa, epurat, apa ur, uzată, urbană, epurată, um, pentru, um, care ar urma să fie folosită pentru agricultură. Un uh, produs care este practic un deșeu este transformat într-o resursă și asta este în conformitate, în conformitate cu conceptul circular pe care uh, Comisia îl propune. Obiectivul este să facilităm uh, reutilizarea acestei ape în scopuri agricole, unde este relevant, sigur și eficient din punct de vedere al costurilor. Pentru a um, atenua strictul um, stresul hidric, uh, protejând în același mediul, dar și consumatorii. Cerințele minime, uh, vor facilita buna funcționare a pieței uh, interne pentru produse agricole și va crea noi uh, oportunități uh, pentru operatori, dar și pentru furnizorii de tehnologii. Comisia Europeană mulțumește Parlamentului European pentru angajament și pentru progresul rapid efectuat în pregătirea acestui dosar. Așteptăm cu nerăbdare o dezbatere fructuoasă. Madame. Doamnă Petir, aveți uh, cuvântul un minut în numele Comisiei Agri, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Scopul acestei propuneri legislative este să umple un vid uh, aflat în achiul comunitar. Apa e resursa noastră cea mai valoroasă, dar se află din, eh, sub presiune din cauza activităților umane și eh, schimbărilor climatice pe care le-am observat recent. De ce e necesar să eh, legăm tratamentul apei uzate și reutilizarea sa în punerea în aplicare a diverselor politici, cum ar fi cea privitoare la economia circulară? Sfera de aplicare a reutilizării apei, așa cum a fost ea propusă prima dată, a fost extinsă și acum această apă poate fi utilizată și în alte domenii decât agricultura. Uh, ca raportor pentru avizi din partea Comisiei Agri, aș dori să vă reamintesc că fermierii deja uh, trebuie să respecte reguli foarte stricte din Regulamentul General privitor la alimentație acest regulament ar trebui să se asigure că fermierii au acces la apă recuperată din sistemele de epurare, dar asta nu trebuie să cauzeze costuri suplimentare. Mulțumim. Acum, uh, domnul Gambus, pentru PP, un minut și jumătate. Sí, muchas gracias. Mul- Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Nu vor, <clears throat> în primul rând vreau să mulțumesc uh, doamnei Bonafé pentru munca sa, acest raport și pentru buna colaborare pe care am avut-o, toți raportorii din umbră. Regulamentul pe care vom vota o, astăzi nu doar trebuie să ne folosească pentru o gestionare mai durabilă a apei, ci și pentru a aborda un nou aspect al economiei circulare, deși regulamentul este limitat la utilizarea agricolă a apei, noi trebuie să știm clar că extinderea Președinta, întrerupe, e o problemă tehnică cu interpretarea în limba engleză. Deci, deși regulamentul e limitat la utilizarea agricolă a apei, noi trebuie să știm clar că extinderea utilizării apei reutilizate trebuie să înceapă să uh, se utilizeze și în alte domenii care utilizează mult apa, cum e industria. Aici vreau să subliniez că trebuie cofinanțat uh, un proiect de utilizare a apei în uh, industria într-un complex petrochimic din Spania, din Tarragona. Mai sunt și alte proiecte ca acesta în Uniunea Europeană care trebuie să se dezvolte ținându-se cont, cum bine spunea domnul comisar, că estimările ne spun că în 2030 jumătatea din populația europeană va suferi uh, de pe urma penuriei hidrice. Deci, deși astăzi în anumite state membre poate că asta încă nu e o problemă, fac un apel la Consiliu ca să înțeleagă că ceea ce astăzi afectează țările din sudul Europei, mâine ne va afecta pe toți. De aceea e necesar ca pe viitor Comisia să reformeze, să transformeze ceea ce azi e un regulament și să-l facă o directivă, pentru că uh, pe, măcar o dată nu trebuie să rămânem în urmă după ce se produce problema, ci trebuie să anticipăm și să acționăm acum. Mulțumesc pentru atenție. Democrat. Mulțumesc acum uh, un minut, are cuvântul doamna Ayala Sender, în numele grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, doamna președintă. Doresc să mulțumesc doamnei raportare Bonafé, care a abordat în mod expert uh, subiectul reutilizării uh, apelor uh, uzate în contextul economiei circulare. Mulțumim pentru toată expertiza sa. Spania se confruntă Uh, cu nevoi mari de apă. Spania este țara care folosește și refolosește cel mai mult apa, dar în același timp uh, suntem conștienți cât de fragilă este această resursă Uh, și este important ca reglementările să fie flexibile, mai ales uh, având în vedere că bazinele hidrografice diferite, văile, sunt foarte diferite și au nevoi foarte diferite. Uh, de unde ne bucurăm de disponibilitatea doamnei Bunafe pentru a răspunde acestor nevoi specifice. Acest regulament va fi unul foarte important. Avem nevoie de această flexibilitate, dar oricum, domnule Vela, avem nevoie și de o directivă pentru solurile contaminate contaminate. Când ne veți propune o directivă privind țărurile contaminate în Europa? Pentru că problema apei vine de la soluri. Când ne propuneți această directivă, domnule Vela? Vă rog să vă respectați, respectați timpul, dragi colegi. Acum, din partea grupului ALDE, domnul Hoitema, un minut și jumătate. Voorzitter, beste commissaris, geachte collega's. Eh, dit is een eh, belangrijk. Mulțumesc, eh, doamnă comisar. Este un raport important am văzut asta și în vara trecută, apa dulce nu mai este de la ține înțeleasă. Și um, um, din ce în ce mai multe țări se confruntă cu perioade de secetă. Tocmai de aceea este interesant să vedem ce se folosește pentru irigație. Uh, apa uzată, epurată, poate contribui în acest sens. 6,6 miliarde de metri cub sunt disponibili dacă uh, folosim apa uzată epurată. Tocmai de aceea, pentru mine este important să introducem criterii bune pentru a garanta sănătatea publică și protecția uh, consuma- și securitatea alimentară. Trebuie să reutilizăm uh, apa la fel ca orice altă resursă. Există state membre care deja folosesc Uh, apele uzate pe piața, în cadrul pieței uh, unice, este important să avem aceleași reguli pentru asta. Produsele uh, din aceste țări folosi, la a căror producte s-a folosit apa, apa uzată epurată, trebuie să fie supuse regulilor. Trebuie să evităm probleme de competitivitate și nu numai. Mulțumesc, doamna Sandra